Uh, dear colleagues, let me start. Stimați colegi, haideți să începem. Vă rog să vă luați locurile dacă se poate. Thank you very much. Welcome to... Bun venit. În primul rând, domnule președinte Flau, care sunteți aici alături de mine. Împreună cu dumneavoastră vom fi copreședinții acestei reuniuni comune a parlamentelor naționale. Domnul președinte Julie, vorbitorul de astăzi, este de asemenea aici. Este o perioadă foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Știm foarte bine acest lucru. Pentru cetățenii noștri este foarte important să primească un răspuns la întrebarea următoare. Ce înseamnă Europa? Cum îi putem ajuta dinspre Uniunea Europeană? Doresc mai multe locuri de muncă? doresc să trăiască, să aibă o viață prosperă, stabilă, firește și de asemenea să trăiască într-un mediu sigur. Discuțiile noastre de la această adunare parlamentară comună este poate una dintre cele mai importante discuții, pentru că atinge un subiect foarte important, poate cel mai important. Cum trebuie să reacționeze Europa la provocările din perioada de după criză? provocări care sunt în fața cetățenilor, în primul rând. Lumea a trecut printr-una din cele mai grave crize financiare și economice din istorie, dar uh, am tras anumite învățăminte. Voi spune acest lucru în câteva puncte, patru puncte foarte scurte. În primul rând, stabilizarea și cum să putem evita criza în viitor este foarte important din punct de vedere al relațiilor noastre interne. Primul învățământ pe care l-am tras este că atâta vreme cât colaborează, instituțiile europene pot să găsească soluții pentru a evita greșelile din trecut. Parlamentul European a participat la acest proces și ne-am dat silința să înregistrăm progrese în procesul de recuperare, pentru că am votat o serie întreagă de legi care vor supraveghea mai bine piața financiară. Recent am adoptat noul cadru, noua arhitectură a sistemului de supraveghere a pieței financiare, care a reprezentat un pas înainte major pentru Europa. Am găsit soluția de coordonare a soluțiilor naționale uh, care în viitor ne vor ajuta să evităm o nouă criză. Știm foarte bine că este necesar să existe o asemenea supraveghere și este, mai ales uh, la nivelul sistemului uh, bancar uh, în ce privește siguranța piețelor și la nivelul sistemului de asigurări. Am adoptat de asemenea legi privind capitalul și cerințele de capital privind agențiile de rating ale cred, creditelor și elemente transfrontaliere. Pe lângă acest lucru, am ajuns la un acord cu Consiliul privind uh, un nou cadru de supraveghere pentru cei care se ocupă de fondurile de mare risc, care va fi votat în plenar în, exact în această săptămână. Am uh, contribuit uh, la ajutorarea IMM-urilor punând la punct o, un instrument de microfinanțare care asigură microcredite micro-întreprinderilor și am uh, votat legislația care um, combate întârzierea plăților, uh, pentru că acesta reprezintă o chestiune foarte importantă pentru IMM-uri. Sunt legi care reprezintă primul pas spre crearea unui teren egal și mult mai transparent. Aș dori să mai spun câteva lucruri legate de legislația uh, în dezvoltare. Pe măsură ce a evoluat această criză, am abordat și alte domenii economice. Parlamentul European se ocupă acum de o serie de dosare foarte importante, și anume pachetul privind guvernanța economică, care este deosebit de importantă și care va, uh, se va, de care se va ocupa și grupul de lucru numărul 2 de astăzi după amiază. Din punct de vedere al Parlamentului European, este foarte important să introducem o metodă comunitară în guvernanța economică. Nu este suficient să avem o unitate monetă o uniune monetară, avem nevoie și de o uniune economică. O altă chestiune, apropo, revizuirea regulamentului privind agențiile de rating, uh, agențiile privind uh, vânzările cu descoperit uh, și derivatele, produsele derivate, OPCVM-urile. Sau există de asemenea legislație privind mecanismele de compensare a investitorilor și de garantare a depozitelor pentru că ele vor readuce încrederea în piață și în bănci. Încrederea este deosebit de importantă, uneori chiar mai importantă decât cifrele. În al treilea rând, legislație viitoare. În momentul în care piețele se vor stabiliza și în momentul în care vom fi abordat chestiunile economice aflate în desfășurare, va trebui să ne concentrăm uh, pe strategia de ieșire și pe strategiile care să contribuie la creșterea economiei și la ieșirea din criză. Deci strategii de ieșire, cum spuneam, înseamnă mult mai mult decât revenirea de după criză. Trebuie să ne aducem aminte de strategia 2020 și de această strategie de ieșire. Personal sunt convins că trebuie să evoluăm către o uniune economică reală, nu numai către o economică, o uniune monetară. Și un răspuns uh, se găsește în actul unic uh, european. Uh, miercurea trecută a, s-a fost dată publicității o comunicare în care apar 15 propuneri care vor fi prezentate în 2011 și 2012 pe marginea acestei chestiuni. Comunicarea se bazează pe raportul Monti uh, iar Parlamentul are o contribuție absolut importantă. Multe din ideile Parlamentului sunt reflectate în raportul Monti și în acest act al pieței unice. Am avut uh, discuții cu domnul Mario Monti uh, de mai multe ori, discuții fructuoase la sfârșitul anului trecut și în prima jumătate a acestui an. Suntem convinși că dacă dorim ca Uniunea Europeană să aibă o creștere economică durabilă, trebuie să trecem de barierele și gâtuirile care există în piața unică prin punerea în aplicare a legislației pentru ca efectul să fie același asupra creșterii ă, așa cum s-a întâmplat în 1992. Vă aduceți foarte bine aminte care a fost efectul lansării pieții unice europene în 1992. Și aici uh, este foarte important rolul parlamentelor naționale pentru că ele uh, contribuie la punerea în aplicare a legislației. Este o chestiune foarte importantă și dacă vorbim de legislație, vorbim de modul în care îmbunătățim economia în toată Uniunea Europeană. Fără parlamentele naționale nu putem să facem acest lucru, deoarece punerea în aplicare a legislației comunitare este la fel de importantă precum crearea sau poate mai importantă decât crearea legislației comunitare. Sunt foarte multe moduri de a stabili contacte între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc că ați venit aici la această discuție comună, la această reuniune comună și aș vrea să spun că tot ce înseamnă Uniunea Europeană se bazează pe solidaritate, pe solidaritatea între statele membre, între cetățeni, întotdeauna ne va fi util și înseamnă și foarte multe posibilități și înseamnă și multă responsabilitate. Responsabilitatea noastră a tuturor și responsabilitatea este legată de solidaritate. Trebuie să creăm competitivitatea Uniunii Europene cum creăm competitivitatea Uniunii Europene? Aceasta este de fapt întrebarea. Înseamnă că se leagă în primul și în primul rând de crearea de locuri de muncă. Iar primul grup de lucru se referă la acest lucru, la ce fel de locuri de muncă vor fi create în viitor în Uniunea Europeană. Este poate lucrul cel mai important pentru cetățenii europeni. Așa cum spuneam și Uh, subiectul grupului de lucru numărul trei și anume provocările aflate în fața pieței interne. Deci ne așteaptă o discuție foarte importantă. Haideți să începem, dar înainte de acest lucru aș dori să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Andrei Flou. Vă rog, aveți cuvântul și să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre această chestiune. Thank you. This one is better. Thank you, Mr. President. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, dragi prieteni europeni, sunt încântat să mă pot exprima în fața dumneavoastră astăzi și vă mulțumesc că m-ați invitat în acest hemiciclu cu ocazia întâlnirii parlamentare pe care o avem astăzi. Am acceptat această invitație cu dorința de a împărtăși experiențele la nivel național și la nivel european. Încă de la începutul Europei, actorii naționali au fost asociați deciziilor europene. Însă, de un an, tratatul de la Lisabona propune participarea colectivă a parlamentelor naționale la această legislație europeană ca urmare a principiului de participare, ca să reiau o expresie dragă președintelui Consiliului, ideea este că Europa nu se poate construi împotriva statelor membre. Și mai ales nu se poate construi împotriva cetățenilor națiunilor care o compun. Cunoașteți pe cineva care s-ar putea opune acestei colaborări fără a risca uh, să nu aibă acordul opiniei publice, fără a risca să nu-și piardă legitimitatea de a încheia acorduri? Și totuși, procedura aceasta are și puncte slabe. Este lentă, este complicată și uneori este chiar o sursă de blocare. știu despre ce vorbesc pentru că vin dintr-o țară care cere ratificarea a șapte parlamente diferite. Și totuși această procedură are un avantaj, acela de a putea informa pe toți actorii politici, avantajul de a suscita dezbaterea cu cetățenii și de a-și asuma deciziile în fața publicului național. În cazul politicilor europene, interdependența dintre administrațiile naționale, respectiv europeană, trebuie să fie maximă pentru ca să fie eficientă. Caracterul atipic al organizării europene, politic neidentificat, ca să reiau expresia folosită de Jacques Delors, însă acesta nu trebuie să ne descurajeze să facem comparații între practicile noastre. Din potrivă, trebuie să ne încurajeze să fim și mai riguroși în analizele comparative pe care le facem. Ca urmare a ultimelor alegeri europene și în lumina celor 84% de um, rate de participare, s-au manifestat numeroase interese ale populațiilor care compun statele noastre. Nu o să revin la diferitele motive, le cunoașteți chiar mai bine decât mine. În schimb, aș spune că situația economică este foarte preocupantă pentru cetățeni. Nimeni nu a uitat imaginile manifestațiilor care au avut loc în Grecia. Această criză bugetară din Grecia a influențat politica europeană din toate domeniile. Una dintre primele ei consecințe a fost că susținerea pentru apartenența la Uniunea Europeană a început să slăbească și la modul general, la nivel european, încrederea populației în situația economică este mai slabă decât în anul 2009, în toamnă, și ca urmare a rezultatelor Eurobarometrului din septembrie 2010, 28% dintre cetățenii europeni consideră situația noastră foarte proastă. Șomajul este perceput ca problema națională cea mai importantă și nenumăratele manifestații ale studenților din Franța, de exemplu, dezbatele despre uh, vârsta de pensionare traduc tocmai neliniștile legate de viitorul care așteaptă. În întâlnirile cu cetățenii, în întâlnirile noastre cu cetățenii, auzim întotdeauna teama lor, revolta lor, teama de a nu le putea oferi un viitor copiilor teama unei zile de mâine în șomaj, teama de a fi disprețuit de marile grupuri financiare, ale căror preocupări sunt de a retribui acționarii decât de a contribui la dezvoltarea economică. Auzim de asemenea furia justiției și a injustiției, a victimelor finanțelor, a familiilor care trebuie să-și plătească nenumărate datorii, nemulțumirea muncitorilor care trebuie să facă nenumărate sacrificii pentru a face față situației de pe piață. Această criză va costa zeci de milioane de euro la scară mondială și va însemna 11% șomaj până la sfârșitul anului. Răspunsurile furnizate cetățenilor vor trebui să-i convingă pe toți, indiferent de uh, studii și de locul de muncă. Trebuie să le vorbim muncitorilor din uzine, infirmierelor din spitale. Trebuie însă să facem și reforme pentru ca să punem capăt acestei crize economice și financiare. Și în acest sens, Parlamentul belgian va avea, va accepta măsurile pe care le veți adopta cu o majoritate largă pentru a încheia procesul de ratificare. Sunt într totul de acord cu obiectivul doamnei Berez, Perez privind consecințele financiare, economice și sociale ale acestei crize. Europenii trebuie să fie mobilizați alături de statele membre în jurul proiectului european. Doar în acest fel mâine toată lumea va avea un loc de muncă și va putea să iasă dintr-o stare de sărăcie, va putea să aibă din nou încredere în proiectul european. La întrebarea dumneavoastră ce creștere, ce dezvoltare, îmi vine să răspund doar creșterea care oferă un loc de muncă tuturor, aceea care oferă un loc de muncă atât tinerilor cât și oamenilor cu experiență. Ce locuri de muncă pentru viitor? În ceea ce mă privește nu cunosc decât acele locuri de muncă prin care oamenii pot să rămână demni. Ar trebui să închem un nou pact de creștere și de ocuparea locurilor de muncă, un obiectiv al ratei de șomaj ar trebui să fie introdus în acest pact sub forma unui obiectiv politic european. Statele membre ar trebui să prezinte programe cu obiective ale ratei de șomaj naționale definite în fiecare an în funcție de contextul economic național. Investițiile în educație sunt fundamentale pentru o creștere, pentru o dezvoltare și o creare de locuri de muncă mai bine calificate și mai bine remunerate am putea să creăm un program viitorul destinat să-i formeze pe muncitorii din toată Europa pentru viitor. Program legat de energiile regenerabile și așa mai departe. Am putea de asemenea să ne inspirăm din programul Erasmus pentru a, avea, a da posibilități de formare studenților și adulților și să oferim un num, unui număr cât mai mare de persoane posibilitatea de a studia în străinătate. În ceea ce privește guvernanța economică, aproape 80% dintre europeni consideră că monitorizarea, supravegherea de, Uniu- de către Uniunea Europeană a grupurilor financiare cele mai importante ar fi eficientă pentru a combate criza iar pesimismul european rămâne totuși actual și pare chiar să crească odată cu vârsta europenilor. 57 dintre persoanele de peste 55 de ani consideră că viitorul va fi mai rău. Apartenența la o categorie socioeconomică mai favorizată joacă și, e, și ea un rol. 51% dintre funcționari și 50% dintre uh, muncitori consideră că viitorul va fi uh, de asemenea mai negru. Progrese în domeniul reglementării și al supravegherii financiare au fost înregistrate datorită lucrărilor, acțiunilor Parlamentului European, însă trebuie să facem mai mult problema repartizării echitabile și sănătoase a veniturilor a fost ignorată de Consiliu și Comisie, în ciuda legăturii strânse dintre aceasta și dezechilibrele comerciale importante din cadrul Uniunii Europene, iar rolul negativ pe care îl joacă ea în alimentație, uh, și uh, datoria um, sectorului privat este clar. Trebuie să stabilim linii directoare comune pentru toate statele membre, care să meargă în sensul unei politici bugetare distributive prin strategia macroeconomică. Cu riscul de a vă șoca pe unii dintre dumneavoastră în domeniul fiscalității, aș propune fixarea unei rate uh, și a unui impozit pentru societăți pentru a evita o concurență sălbatică între statele membre. Al treilea element al întâlnirii noastre se referă la provocările pieței interne. Belgia a contat întotdeauna pe niște servicii publice extrem de calitative. Prin urmare, suntem neliniștiți că nu apare nimic în legătură cu acest subiect în programul de relansare a pieței interne. Acest program, prezentat pe 27 octombrie, a fost prezentat pe 27 octombrie. Obiectivul era deja uh, foarte ambițios, o directivă cadru privind serviciile uh, publice, însă nimic nu s-a făcut. De aproape 20 de ani, Comisia nu face practic nimic. Măsurile sunt din ce în ce mai puțin populare printre cetățenii noștri în anumite sectoare, cum este poșta, de exemplu, uh, s-au luat măsuri uh, contrare bunului simț. Serviciile sunt mai scumpe, mai puțin publice și mai puțin eficiente. Chiar și în Statele Unite nu s-a îndrăznit um, liberalizarea acestei distribuții. După consultările cu Comisia până în februarie, Parlamentul European va trebui să se ocupe de cele 50 de măsuri propuse de comisarul Barnier. Vă invit să luați în considerare toate aspectele pieței unice. Nu putem să construim o Europa a creșterii fără să ne gândim la această dimensiune socială. Cele două elemente sunt strâns legate. Fără ele, oamenii vor fi din ce în ce mai reticenți să susțină Europa. Criza financiară ne dă noi responsabilități noi dezbateri legate de echilibrul dintre piețe și intervenția publică este necesară. Iar dacă nu se va întâmpla așa, viitoarea evoluție a pieței interne va fi repusă în discuție. Odată cu punerea în aplicare a tratatului din Lisab- de la Lisabona, am descoperit noi colaborări, noi metode de lucru. Președinția belgiană a încercat să-și facă cunoscută experiența. Angajarea sa în noua, noul context geopolitic este clară. Cetățenii noștri cer însă să le dăm răspunsuri la aceste neliniști și temeri și nu putem să-i dezamăgim. Numai împreună parlamentele noastre vor putea face astfel încât culorile Europei să fie cele ale speranței. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule președinte al Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgian, dați-mi voie să subliniez încă o dată faptul că ne asumăm împreună responsabilitatea pentru uh, legislația europeană. Este o responsabilitate comună a Parlamentului European și Parlamentului parlamentelor naționale, pentru că acum aveți posibilitatea să discutați și dumneavoastră uh, legislația în procesul de pregătire. Și de asemenea ne bazăm pe cooperarea dumneavoastră în momentul punerii în aplicare și a monitorizării acesteia. Este o oportunitate pentru noi să facem schimb de experiență și mm, mă bucur să văd atât de mulți colegi din Parlamentele Naționale prezenți astăzi aici, astfel încât să putem discuta împreună aceste probleme. Mâine, domnul Yves Leterm uh, va fi prezent aici și ca reprezentant al președinției europene și domnul José Manuel Barroso, președinte al Comisiei Europene în, pentru discuția de dimineață. De asemenea, ni se va alătura și domnul Dani Peters, președintele Senatului belgian. Aș dori să adaug faptul că avem trei grupuri de lucru și după dezbaterea din plenară ne vom întâlni pentru discuții în cadrul grupurilor de lucru. Dați-mi voie acum să dau cuvântul domnului Jean-Pierre Juie, din președintele autorității de supraveghere uh, pentru piețele financiare și secretar de stat pentru afaceri europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră. Monsieur, cher uh, Jerzy Buzek. Domnul președinte al Camerei Reprezentanților din Belgia, uh, domnul André Flau, domnul Flau reprezentant al președinției belgiene pe care îl salut astăzi, ca și pe domnul Flau, domnilor și domnilor parlamentari, reprezentanții parlamentelor naționale, dragi prieteni europeni, sunt fericit că vă regăsesc astăzi în hemiciclu. Și aș dori să vă spun că globalizarea pe care o vedem astăzi și care afectează Europa, după cum a spus și președintele Buzek și președintele Flau, seamănă mult cu internaționalizarea de la începutul secolului 20. S-a deplasat centrul de gravitație al bogăției și al puterii înspre alte destinații decât Europa. Poate că unii par să fie mai puternici, după cum s-a întâmplat în începutul uh, secolului 20 sau uh, au, au uh, unele state au devenit mai, inter- mai importante, Statele Unite la începutul secolului 20, acum China, India, clasamentul economic al națiunilor s-a uh, schimbat profund în secolul 21 și această schimbare uh, duce Uh, la faptul că Europa trebuie să își revizuie relațiile cu partenerii săi. Există întotdeauna tentația ca fiecare să își vadă doar interesul propriu. Însă noi trebuie să propunem un model de cooperare interguvernamentală mult mai apropiată. Coexistența unui, unei modalități de gestionare comunitare și interguvernamentale derutează o serie de parteneri ai Europei care sunt dezorientați de lipsa de coordonare, de complexitatea structurilor, de uh, anumite situații paradoxale. Uh, doi dintre interlocutorii noștri au spus că nevoile Europei sunt uh, simțite mai mult în afara Europei decât în interiorul său. toți cei mari, eh, toate marile puteri vor să aibă Europa ca partener. Eh, numărul însă de eh, lideri europeni care vor să împiedice acest lucru prin măsuri populiste, populiste crește și el. Însă Europa și-a menținut rolul și influența și trebuie încă să convingă cetățenii europeni și restul lumii în legătură cu faptul că proiectul european este mai necesar acum decât oricând. Primul Prima provocare este să ne convingem pe noi înșine pentru a putea convinge și pe alții. Am putut să evităm scenariul catastrofic din 1929 uh, folosind cooperarea acțiunile Băncii Centrale Europene uh, după căderea Lehman Brothers arată că acțiunea organizată a fost eficientă Eh, și s-a reacționat cu o amplare care ar fi fost de neimaginat înaintea crizei. Eh, s-au acordat credite eh, cu o rată a dobânzii fixă de la o săptămână până la un an. Au cooperat toate băncile centrale pentru a distribui în Europa dolari americani și viceversa și pentru a arăta restului lumii că Europa poate să reacționeze rapid și hotărât. În ceea ce privește economia reală, Consiliul European, după cum știți, a, semn, a fixat un obiectiv de relansare bugetară la un procentaj din, de 1,5% din PIB, lucru care a fost Uh, viabil și care nu a adus atingere piețelor naționale sau europene. Banca Europeană de Investiții s-a impus ca un actor important, uh, injectând 30 de miliarde de euro în economie, susținând industria automobilistică și IMM-urile. În același timp, solidaritatea europeană a putut fi văzută în cazul statelor mai fragile, Uh, aduceți-vă aminte de susținerea balanței de plăți a statelor din afara zonei euro, care s-a ridicat până la 25 de miliarde de euro și am, am putut să stabilizăm astfel statele cele mai afectate. Europa a reușit să impună o metodă, cea de la G20, o agendă a reformei pentru sistemul interinstituțional. Uh, am inițiat lupta împotriva paradisurilor fiscale, reforma sistemelor regulilor de supraveghere și uh, consolidarea rolului instituțiilor intern, financiare internaționale. În aprilie 2009 la Londra uh, și după aceea la Seul am continuat să susținem reforma femeii Uh, prin reechilibrarea puterilor, uh, ținând cont de realitatea raporturilor de forțe pentru a ne asuma aceste responsabilități de reformă a capitalismului la nivel mondial, ar trebui să ne reorganizăm și să avem o singură voce europeană lucru subliniat de președintele Parlamentului European. Europa vrea să inventeze o nouă arhitectură a piețelor financiare pentru a identifica mai bine riscurile sistemice și a acorda instrumente de supraveghere În ceea ce privește microprudențialitatea, s-au creat cele trei instituții care um, ne vor permite să avem o reglementare și supraveghere europeană în piața unică pentru a avea mijloacele uh, necesare pentru a preveni o criză și în acest uh, sens contăm pe susținerea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Uh, un handicap al Europei a fost distanța dintre nivelul de integrare economică și nivelul de reglementare financiară a piețelor, care era încă insuficientă. Avem așadar mari speranțe că noua arhitectură de reglementare financiară europeană va umple acest gol Domnul președinte uh, va prezenta detaliile obiectivelor G20, uh, obiectivele comisiei, uh, aceste anumite produse derivate prin Basel 3. Toate aceste măsuri stau sub același spirit. Europa reușește, în ciuda incertitudinilor, să uh, depășească criza datoriilor de stat. Europa a răspuns în mod foarte clar și acest răspuns a fost auzit. Piața europeană este la nivelul cel mai înalt din ultimele 5 luni și uh, neîncrederea investitorilor s-a mai atenuat, chiar dacă nu a dispărut încă în totalitate. De aceea ar trebui să uh, redeschidem dosarul, dosarul guvernanței economice europene. Tratatul uh, prevede supravegherea financiară. Banca Centrală Europeană trebuie să uh, introducă măsuri de prevenire și evaluare a riscului sistemic. Și decizia din 9 mai 2010 la Forul European de Stabilitate Financiară i-a acordat domnului Van Rompuy mandatul de a gândi un mecanism permanent de Uh, e și de soluționare a crizelor până în 2013. Pentru a transforma această, acest proiect din 9 mai, decizia ultimului Consiliu European ne arată că trebuie să acționăm rapid pentru că trebuie să fie uh, adaptat tratatul de Uniune. Acțiunile în ceea ce privește datoriile de stat uh, implică anumite prime de risc și de asemenea trebuie să ținem cont de măsurile de austeritate în unele state membre. Uh, trebuie să răspundem, la, să răspundem la întrebări dificile, ce formă va avea acest mecanism permanent, cum se va asigura uh, ocuparea locurilor de muncă, cum putem evita ca piețele să uh, depindă în totalitate de stat. Uh, băncile europene, uh, unele dintre ele vor fi mai expuse decât băncile concurente la datoriile aferente zonei euro, lucru care va afecta și sectorul privat. Cum se poate Uh, evita faptul că sistemul de salvare automată a unor actori să nu influențeze negativ acțiunile anumitor actori financiari. Aici, Parlamentul European are un cuvânt de spus uh, prin principiul de codecizie. Și mi se pare că contribuția Parlamentului European va fi una hotărâtoare pentru dezbaterea pe care o vom purta. Nu vom putea să ne recăpătăm încrederea în sistemul nostru uh, de control și de reglementare dacă nu permanentizăm dispozitivul de facilitare financiară și dacă nu uh, ținem cont și de transformarea acestor structuri într-o instituție. Trebuie să apărăm acțiunile noastre de până acum. 27 de state trebuie să cadă la o înțelegere pentru a ajunge la, o, la unele măsuri. Acest lucru va uh, necesita col- colaborarea, solidaritatea și uh, acțiunile comune. După cum spunea Jacques Delors, Europa este ca o bicicletă, dacă uh, biciclistul nu mai pedalează, cade. Trebuie să fie foarte clară direcția în care ne îndreptăm și de aceea nu trebuie să punem frână acum, nu trebuie să ne pierdem influența, trebuie să câștigăm și să păstrăm încrederea cetățenilor, după cum a spus domnul președinte Flau. Care sunt provocările care ne așteaptă în domeniile care au fost uh, expuse de către domnul Flau și domnul Buzek. Prima provocare este cea a eficienței acțiunilor europene și percepția acestora uh, de către opinia publică. Reacția noastră a fost destul de bună în ceea ce privește ocuparea uh, și gestionarea crizei economice primul răspuns în fața uh, crizei economice a fost la nivel național, după care s-au coordonat acțiunile cum se pot uh, gestiona diferitele structuri economice, diversele excedente, uh, solidaritatea și uniun, unitatea regulilor de valoare trebuie să primeze. Aici Trebuie să avem nevoie, avem nevoie de o guvernanță economică europeană și de propuneri reale de coordonare eficientă de politici macroeconomice. Asemenea politici care sunt schițate în raportul elaborat de doamna Beres, raport pe coordonarea fiscalității și politicii structurale care să permită Uh, introducerea unor noi politici de cooperare. De asemenea, ne preocupă felul în care Europa își exercitează, își exercită uh, responsabilitatea socială, cum se poate distribui cât mai bine efortul, cum se poate asigura protecția socială pe piața de lucru și finanțarea pensiilor. Conținutul acestor politici pune problema relației dintre Uniune și statele membre. În fiecare stat membru există o anumită nemulțumire. Uh, globalizarea a ridicat provocarea comunicării și există și o provocare legată de cetățenie. În ceea ce privește influențarea vieții de zi cu zi a cetățenilor, Europa nu este încă suficient de prezentă. A doua provocare este cea a finanțării. Și spun acest lucru în fața Parlamentului European și în fața deputaților naționali. Bugetul comunitar uh, este în regresie. Unii critică uh, Comisia Europeană că înființează instrumente, dar nu le dă mijloace de a acționa. Dacă avem reguli și norme comunitare, dar care nu sunt finanțate suficient pentru a acționa rapid, cum putem să îi convingem pe mari contribuabili să facă uh, un uh, efort mai mare la nivelul G20 pentru a reduce deficitul pe care îl au. Atunci când alte părți nu uh, fac aceleași eforturi pentru reducerea deficitului. Ceea ce este foarte clar este că trebuie în mod foarte uh, rațional să uh, umplem acest gol care există între diversele nivele de integrare și să hotărâm care acțiuni vor fi delegate la nivel european. Lucru care nu pare foarte simplu acum. A treia provocare este uh, relația dintre Europa și statele emergente. Este vorba aici de o relație dispersată perspectivele G2, G4 uh, nu sunt reduse. Se vede că acest lucru deja în, pe problemele monetare între China și Statele Unite. La nivel economic, uh, uh, relațiile bilaterale devin din ce în ce mai importante. Abordarea comună atunci când libertatea comercială și instrumentele aferente nu au fost niciodată mai intens folosite, apar din ce în ce mai mari diviziuni legate de ciclurile economice și de ritmurile diferite ale economiilor noastre. Apar protecționism, protecționismul în Europa la nivel financiar, agricol, sau uh, de piață. Cum putem să uh, punem din nou piețele în serviciul economiei reale? Pentru că scopul pieței este să financeze economia reală. Astăzi, în special, când uh, investitorii strategici sunt sceptici cu privire la volatilitatea pieței în Europa în ceea ce privește obligațiunile pe care încercăm să le diversificăm. Și este foarte clar că volatilitatea pe piața acțiunilor poate să uh, se regăsească și pe piața obligațiunilor. Vorbim aici despre cercetare și dezvoltare, investiții pe termen lung, despre transformarea industriilor noastre, despre noile energii, uh, Uh, despre care a vorbit și domnul Flau. Pentru a recăpăta încredere în aceste piețe, trebuie să regândim directiva cu privire la piața instrumentelor financiare la nivel european. Trebuie să corectăm încă efectele cele mai nocive care țin de fragmentarea lichidităților și de opacitatea din ce în ce mai mare a tranzacțiile, care au dus la acele dark pools este posibil să introducem o transparență mai mare cu ceea ce privește uh, prenegocierile, să anunțăm ceea ce uh, facem înainte de a vinde sau a cumpăra și după și post-negociere uh, cu privire la volum și condiții. Trebuie de asemenea să facem față provocării tehnologice să uh, ne referim la tranzacțiile făcute de traderii externi pe piața economică europeană. Aici însă trebuie să mobilizăm capitale, un capital extrem de mare uh, pentru că uh, Uh, este vorba de termene extrem de scurte care țin de o zecime sau o miime de secundă um, în momentul plasării unui ordin de achiziție. Europa este ambițioasă în ceea ce privește organizarea piețelor și uh, să ajungem la nivelul atins în Statele Unite pentru a putea colabora la nivelul G20 uh, la nivel global. Însă este clar că uh, felul în care va fi văzută Europa va depinde foarte mult de revizuirea directivei instrumentelor financiare. Vom avea piețe noi a uh, dioxidului de carbon, a produselor derivate, uh, piețe care nu sunt suficient supravegheate astăzi și unde se vorbește deseori de acțiuni specula- specul- speculative. Franța va propune să reglementăm mai bine aceste piețe neglijate până acum. Europa este spațiul unde aceste piețe trebuie organizate. Trebuie să reînnoim piața internă și în acest sens au fost făcute o serie de propuneri de către domnul comisar Barnier. Propuneri importante și există o serie de recomandări care au fost și reluate din munca efectuată acum câțiva ani cu privire la proprietățile imateriale în ceea ce privește brevetele și proprietatea intelectuală. Pentru că astăzi nu vorbim doar de bogăția materială, uh, ci și de cea imaterială, care poate o depășește pe cea materială. Uh, bogăția noastră uh, constă și în idei care pot reprezenta un avantaj competitiv. Europa trebuie să joace această carte și să depășească obstacolele actuale. uh, aș menționa una dintre cele 50 de măsuri, uh, uh, o măsură care este menită să îmbunătățească accesul IMM-urilor uh, pe piață. Uh, se vorbește aici despre un Small Business Act la nivel european, uh, sugerat de către domnul Lagarde și domnul Chambleu. Trebuie să Uh, profităm de revizuirea directivei cu privire la transparență pentru a ține cont mai mult de IMM-uri uh, în domeniul uh, legislației. Am evocat câteva dintre provocările care vor trebui să fie depășite de Europa în următorii ani. Am vorbit și despre uh, problema valorii uh, euro, care uneori este prea mică, alteori prea crescută. Aș putea să menționez și uh, Europa apărării și interesele strategice ale Europei, cum poate fi, pot fi acestea apărate în domenii cruciale, ex, cruciale. Există o serie de domenii în care partenerii noștri uh, cer mai multă claritate și coerență. Pentru că în primul rând, este vorba de capacitatea noastră de a ne organiza și de a ne integra. Vom fi judecați în funcție de capacitatea noastră de a ne adapta la o nouă ordine economică și strategică mondială. Va trebui să depășim aceste probleme, să nu ne resemnăm. Consider că toți împreună vom reuși să uh, învingem un nou neorealism european. Merci, Monsieur Jouet, de votre... Mulțumesc, domnule. Mulțumesc pentru această comunicare pe care o apreciem cu toții care va fi probabil obiectul mai multor intervenții. Vreau să vă reamintesc regulile jocului. Ați primit prin intermediul delegațiilor un formular care vă permite să interveniți în dezbatere. Intervențiile vor avea loc în ordinea înscrierii. Voi coprezida împreună cu colegul Martinez, pe care îl apreciez foarte mult. Fiecare intervenient, deocamdată nu sunt, suntem foarte numeroși, are dreptul la trei minute. Cele trei minute vor fi afișate vizibil pe panou din, panourile din dreapta și din stânga. Aici uh, e singurul loc în care dreapta pare să spună același lucru ca stânga, nu ce uimitor puteți să uh, utilizați și carta, cardul albastru. După intervenția unui orator, oricare participant poate să ridice cardul albastru, adică poate să adreseze o întrebare de 30 de secunde celui care a intervenit. Iar la rândul său, intervenientul are 30 de secunde să răspundă. Sigur, e cam complicat, dar merge bine. Trebuie să spun următoare lucru. Cine dorește să ridice acum un card albastru? E valabil și pentru copreședinți. Nimeni. Bun. După câte văd eu, sunt afișați niște oratori într-o ordine pe care eu nu aveam. Domnul Whitbrod, din partea Senatului polonez, are onoarea și plăcerea de a deschide dezbaterile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dezbaterea de astăzi uh, este în sensul uh, reuniunilor noastre din Europa când ne luptăm cu consecințele crizei economice și financiare. Vedem foarte bine cum se desfășoară dezbaterea și nimeni nu are nicio îndoială că discuțiile noastre uh, din cele trei grupuri de lucru ar putea să reprezinte subiectul unui dezbateri în plenă. Sunt de acord cu domnul președinte Buzek că avem nevoie de propuneri de acțiuni. Polonia susține aceste propuneri și e nevoie de coordonare mai bună atât la nivel european cât și la nivel național la nivel național se iau foarte multe hotărâri și eficiența acestor acțiuni se poate asigura acolo. Cum suntem cu toții sub presiunea timpului, foarte multe chestiuni vor fi de-abia atinse. Cu toate acestea, e un moment bun să vedem ce am făcut până acum și în ce direcție ne îndreptăm. Criza economică și financiară din Uniunea Europeană aproape că s-a terminat, dar mulți experți și oamenii obișnuiți din Grecia, Portugalia, Spania consideră de fapt că în aceste țări criza continuă și cei care văd primele semne ale revenirii economice știu că revenirea este fragilă, ceea ce înseamnă că orice acțiune în sensul realizării și termin încheierii pieței interne și introducerea regulilor privind guvernanța economică și strategia 2020 trebuie să țină cont de limitările bugetare din statele membre. Și mi-e teamă că reformele profunde ale finanțelor publice uh, nu ne vor uh, duce către proiecte foarte ambițioase care ar presupune de fapt și alte nevoi financiare. Și uh, vorbitorii anteriori s-au referit la această chestiune. Și dacă vorbim de obiectivele ambițioase care ar putea fi avute în vedere, cum ar fi reducerea șomajului și creșterea economică, cred că nu avem viziunea necesară de a face față concurenei globale din partea Chinei sau eu știu, a Statelor Unite, iar uh, proiectele noastre, cum ar fi Galileo sau altele, ar putea cumva să mai limiteze acest da, decalaj, să micșoreze decalajul dintre Uniunea Europeană și uh, celelalte concurente la nivel global. Cred că noul buget pentru noua perioadă de prognoză financiară nu va fi suficient pentru a face acest lucru. Și mai am depus o întrebare. Cum credeți că vom reuși să atingem acei parametri stabiliți în strategia 2020, de exemplu 3% din PIB pentru cercetare științifică, dacă majoritatea statelor membre au propuneri mai mici. Mulțumesc foarte mult, ați terminat foarte repede, în timpul potrivit, vă mulțumesc. Și acum, dacă nu are nimeni un cartonaș albastru, nu. Îi dau cuvântul domnului Lino Duilio din partea Camerei Reprezentanților din Italia. Aveți cu... Eh, buongiorno a tutti, è stato detto in uno degli interventi che eh, non tutti... Mulțumesc tuturor. Unul dintre antevorbitori spunea că nu toate relele sunt obligatoriu rele, au și și o parte bună undeva. Am putea vorbi aici despre o mai bună integrare economică în uh, Uniunea Europeană, care a fost efectul crizei față de perioada anterioară în cadrul crizei economice trebuie să creăm condițiile pentru acorduri politice prin mijloace specifice care să răspundă așteptărilor cetățenilor. Știm că Jean Monnet spunea că numai integrarea economică poate crea uh, solidaritate între cetățeni și state. Acest lucru demonstrează uh, beneficiile integrării europene. Strategia 2020 și guvernanța economică și Um, actul pieței unice ne pot ajuta să atingem acest obiectiv atâta timp cât instituțiile naționale și europene sunt destul de curajoase pentru a uh, uh își atinge obiectivele. Cred că aceste instrumente trebuie să se concentreze asupra creșterii economice și uh, limitării șomajului, nu numai în ceea ce privește stabilitatea. Avem nevoie de coordonare nu numai în domeniul bugetelor statelor membre, ci și să ne asigurăm că încurajăm economia cunoașterii și infrastructurile necesare. Sunt de acord de asemenea cu faptul că trebuie să încercăm să limităm competiția dăunătoare între diverse Uh, regimuri uh, de uh, fiscalitate și protecție socială. Avem nevoie de stabilirea unui nivel, nivel minim pentru a evita acest timp, tip de competiție negativă între statele membre. Cred că ceea ce lipsește dintre, din strategia 2020 este o atenție specială acordată dimensiunii externe. Obiectivele strategiei Europa 2020 Uh, trebuie să analizeze mai bine tendințele globale, pentru că uh, tendințele din cadrul Uniunii Europene nu sunt uh, total independente de acestea. E nevoie de propuneri. Au existat propuneri privind relațiile cu instituții precum uh, femei. Aș dori de asemenea să spun uh, vis-a-vis -vis de reforma bugetului european, sunt de acord că politicile europene vor fi eficiente. nu vor fi eficiente dacă nu există resurse bugetare suficiente. Nu putem doar să facem reduceri, trebuie să analizăm situația și Dorim ca Europa să poată fi un competitor la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu văd niciun cartonaș albastru, așa că îi dau cuvântul doamnei Vahalova, dar de fapt văd un cartonaș albastru. Uh, vă dau cuvântul. Sunt uh, uh, membru al Senatului uh, Ceh și aș dori să întreb, să pun o întrebare. Consi... Ce considerați noastră că este rău când vine vorba de fiscalitate, de impozite? De, se, de, uh, și relația dintre nivelul uh, taxelor și veniturilor la buget. Domnul Duiliu are cuvântul. Cred că competiția dintre diverse state membre în acest cadru ar trebui să existe un nivel minim de impozitare pentru a evita uh, competiția uh, incorrectă care ar avea un impact negativ asupra altor țări. Dacă nu avem o coordonare fiscală, atunci, în mod inevitabil, va exista o competiție între statele membre. Și aceasta va fi un aspect negativ. Prin urmare, avem nevoie de o mai bună coordonare. Dar nu așa interpretasem eu ce fusese spus înainte uh, în ceea ce privește nevoia unui nivel minim de impozitare pentru a evita competiția negativă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu avem uh, uh, un, o altă intervenție cu cartonaș albastru. Dau cuvântul doamnei Vahalova din uh, Parlamentul Ceh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Uh, trăim într-un moment în care economia globală a fost uh, afectată de criză și ca, ca rezultat vedem uh, falimentul băncilor, instituțiilor și uh, personal private. Trebuie să vedem cum acționăm în mod eficient și niciun stat membru nu poate uh, răspunde singur. Criza ne-a învățat ceva foarte important. Creșterea de durată nu se poate baza pe soluții de scurtă durată maxim, uh, creșterea la maxima profiturilor duce în termen, pe termen lung la uh, oportunități limitate de creștere și afectează uh, șansele pentru viitor. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, creșterii de durată și nu este o coincidență faptul că de creșterea uh, pe termen lung este o, un element cheie al strategiei europene. Uh, este important pentru întreprinderile europene ca această abordare să fie uh, luată. Este important pentru economia europeană să uh, și stabilească um, obiective de protecție a mediului, protecție socială, etc. Statele membre care reușesc aceste, uh, să atingă aceste obiective au mai mult succes pe termen lung ideea de dezvoltare pe termen lung este bazată pe posibilitatea statelor membre de a-și dezvolta propria industrie. Dacă vorbim despre uh, industria producătoare de bunuri, trebuie să ne gândim pe termen lung. Și principalul motor al creșterii PIB-ului este pro- producția și elemente pe termen scurt. Deci trebuie să găsim un echilibru între crearea de locuri de muncă și dezvoltarea de durată. Cele mai afectate state au fost afectate de cele în care sectorul economic avea ponderea foarte mare, iar uh, cele uh, cu un nivel bun al producției au făcut mai bine față crizei. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să fie un coordonator al dezvoltării sociale de durată în Europa. Acesta trebuie să fie principalul scop al guvernanței economică, de aceea sunt atât de uh, mândră să particip la această întrunire, să vedem împreună cum putem ajunge la o dezvoltare de durată în Europa. Văd o carte albastră care nu e albastră, dar mă rog, puteți vorbi. Andrzej Gałazewski, Gorzewski din Seimul polonez. Antevorbitorul a menționat dezvoltarea și creșterea întreprinderilor și creșterea de durată a companiilor. Și nu arăta prea mult entuziasm față de crearea de profit dar absolut fiecare companie spune că principalul obiectiv al unei companii, al unei întreprinderi, este să creeze profit. Și atunci cum putem încuraja companiilor să crească în, uh, durabil? Madame, oui. Mulțumesc. Răspunsul din partea vorbitorului? Doamna Vahalova, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că putem oferi motivații uh, companiilor prin um, proiecte care să le motiveze să creeze locuri de muncă. Iar aceasta, uh, această motivație trebuie să vină de la nivel european. Mulțumesc. Am plăcerea de a acorda cuvântul acum prietenului meu, Pierre Lechilie. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că Jean-Pierre Jouyer a demonstrat remarcabil în ce mod Europa a reușit să răspundă pozitiv crizei. Avem tendința să criticăm Europa, însă aceasta a intervenit de patru ori în patru crize majore care ne-ar fi putut uh, conduce la o criză ca aceea din anii 29. Și iată, Europa a știut să răspundă acestor crize. În al doilea rând, sunt de acord de asemenea cu faptul că astăzi, într-adevăr, Uniunea Europeană este mai necesară decât oricând. Acum 3-4 ani uh, se spunea lumea se schimbă, se mișcă, există o evoluție la nivel mondial. Ei, dar iată, astăzi Europa există și este vizibilă zilnic și în fața tuturor noilor puteri care apar în mod evident mi se pare că nevoia de Europa este mai mare decât oricând. Aș vrea să salut uh, discuțiile din 27 și 28 uh, octombrie, să reiau uh, raportul Task Force Consiliul a pus, a arătat foarte bine care este viitorul Europei, dar a și răspuns diferențelor de concurență prin prevenirea eficientă a crizelor, prin perenizarea fondului de stabilitate pe baza unei activități comunitare care asociază Comisia și Parlamentul European. Statele membre, la rândul lor, au demonstrat capacitatea colectivă de a progresa pe calea Uh, unei guvernanțe economice. Aș vrea să citez uh, raportul Ghereș Leon realizat de comisia pe care o prezidez în cadrul adunării naționale. De asemenea, aș dori să insist asupra faptului că Europa practic a ieșit uh, mai consolidată din această etapă și Consiliul din decembrie va trebui să precizeze și să consolideze deciziile luate. Acum aș dori să fac două observații. Necesară asocierea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în cadrul semestrului european. Mi se pare că fiecare are un rol. Atât Parlamentul European cât și cele naționale trebuie să discute uh, în cadrul acestui semestru european. De aceea am luat inițiativa împreună cu Comisia de Finanțe din cadrul adunării naționale să propunem o reuniune interparlamentară specială anual, apoi o conferință bugetară cu responsabilii comisiilor de finanțe din parlamentele naționale și respectiv președintele Comitetului Comisiei Buget. A doua idee, pe fond, mi se pare indispensabil să existe o mutualizare crescută a investițiilor pentru viitor în ceea ce privește cercetarea unor uh, descoperirea unor noi energii uh, regenerabile sau în ceea ce privește apărarea. Obiectivul nostru va fi atins doar dacă bugetele naționale vor fi cu adevărat coordonate și dacă ne gândim cum trebuie la resursele proprii ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Pierre. Văd că nu s-a ridicat niciun carton albastru, de aceea, cu mare plăcere, îi voi ceda președinția prietenului Martinez. Practic, este predestinat pentru acest fotoliu, care, după cum vedeți, este mai înalt decât al meu. Mulțumesc foarte mult. Avem o serie de oratori care au cerut să ia cuvântul și primul este colegul meu, Jean-Pierre Rodi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni, domnilor copreședinți, pentru că știu că politețea și eleganța parlamentarilor naționali nu vor uh, face acest lucru, dar Uh, regret că nu participă mai mulți eurodeputați și aș vrea să vă întreb, domnule președinte al Parlamentului, să aveți grijă ca asemenea manifestări care sunt capitale pentru viitorul continentului să fie organizate în momente în care nu avem reuniuni ale comisiilor. Colegii noștri participă la reuniuni importante ale comisiilor, deci ar trebui să avem timpul să discutăm între noi. Acum, pe fondul chestiunii voi relua ideile exprimate înainte. Trebuie coordonare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Trebuie să evităm rivalitățile pe care le putem resimți unii față de ceilalți. Aș dori, în primul rând și mai ales, să vă atrag atenția uh, asupra, să atrag atenția anumitor grupuri din Parlamentul European care de foarte multe ori caricaturizează șef de stat important mă refer la caricaturile doamnei Merkel și ale domnului Sarkozy de la Deauville, care împreună s-au gândit la, sau s-au reflectat asupra unui subiect foarte important. S-a spus uh, că ideea era de a-l convinge pe președintele rus să se ducă la reuniunea NATO, dar uh, reuniunea aceasta și înțelegerea franco-germană este importantă pentru guvernanța economică. Noi vrem să vedem cum putem administra împreună continentul european trebuie ca resursele noastre să fie puse în comun. Și vreau să vă fac o primă propunere, și anume, să facem un audit financiar la nivelul continentului. Cum spun adesea foarte mulți colegi, domnul Amasur, de exemplu, o asemenea o uniune vamală cu 27 de administrații vamale, sute și sute de, eu știu, consulate pe toată planeta unde ne-am putea coordona, deci avem din acest punct de vedere, de, putem să facem economii uriașe dacă ne adresăm uh, curții de conturi europene și curțurii, cur, curților de conturi ale statelor membre, putem să facem un audit și apoi să vedem funcțiile publice, armata, cercetarea. Am putea să facem economii foarte multe, ceea ce uh, ar duce la, eu știu, acțiuni complementare semestrului european. Iar parlamentarii europeni și europarlamentarii știm ce provocări ne așteaptă și am putea să ne coordonăm foarte bine dincolo de acțiunile șefilor statelor și guvernelor care la nivelul continentului întreprind acțiuni remarcabile. Între interguvernamentalitate și acțiunea comunitară, uh, eu știu, cetățenilor le pasă prea puțin de ce se întâmplă. Ei doresc rezultate. Iar instituțiile noastre uh, trebuie să facă în așa fel încât uh, de uneori se spune că e vorba de parlamentele naționale care controlează, de acțiunea interguvernamentală, că e vorba de acțiune comunitară și dincolo de toate acestea există funcția de control a executivelor din statele noastre care ar trebui să fie pusă cumva în comun pentru ca între guvernele statelor naționale și acțiunea comunității să putem să facem față marilor provocări cu care se confruntă prezența europeană la nivel european la nivel mondial, mă scuzați. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră Doamna Ashton, de exemplu, trebuia să vorbească în comisia mea și e foarte complicat, de exemplu, să fim ubicui, n-am, avem încă această calitate, dar trebuie să vă spun că grupurile politice ale Parlamentului European nu doresc ca aceste reuniuni să aibă loc în timpul reuniilor uh, săptămânii grupurilor. deci nu le putem organiza decât în săptămâna comisiilor, deci trebuie să ținem cont de o serie întreagă de programe, de orare ale Parlamentului, Parlamentelor Naționale, e foarte greu. Aveți foarte multă dreptate că vă plângeți de prezența foarte redusă a europarlamentarilor. Iar acum o să-i dau cuvântul domnului Petru Filip, reprezentant al Senatului României. Aveți cuvântul, domnule Filip. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, felicitări pentru inițiativa de a fi astăzi împreună și sigur a ne gândi la viitorul Uniunii Europene, pentru că, de fapt, că vrem sau că nu vrem, acolo suntem. Suntem în uh, situația de a vedea ce se va întâmpla după ce această criză va fi trecută. Și sigur, întrebarea pe care cetățenii țărilor noastre ne-o vor pune și ne-o pun uh, este dacă după criză vor veni vremuri mai uh, bune. Uh, îmi aduc aminte, uh, eram uh, deputat european în mandatul trecut, când în septembrie 2008, sub președinția franceză, la Strasbourg, președintele Sarkozy anunța demararea crizei economice în Europa, era în jur de 15 septembrie, iar președintele Barroso, da, într-adevăr, cronometrul a rămas blocat. Uh, președintele Barroso uh, anunța constituirea unei uh, comisii de analiză economică care să dea soluții pentru criza economică care la vremea respectivă urma să ne, cu care să ne confruntăm fiecare dintre noi. Mi este greu să spun în acest moment dacă acea comisie a funcționat sau nu a funcționat, dar dacă ea există, este foarte bine că există. Ehm, problema acestei ehm, întâlniri absolut necesare este ca ea să aibă un ciclu de repetabilitate să nu fie numai o chestiune ehm, întâmplătoare pentru că de fapt este vorba de credibilitatea pe care clasa politică europeană fie că este vorba de parlamentul european sau parlamentele naționale o au în fața alegătorilor cred că această comunicare între palierele de decizie în plan european fie că vorbim de parlamentul european sau vorbim de parlamentele naționale este o chestiune fundamentală în condițiile în care cetățeanul ajunge să înțeleagă logica deciziilor și directivelor pe care uh, parlamentul european respectiv parlamentele naționale um, vor să, să le ia și când spun acest lucru, mă refer la faptul că mai există în acest moment uh, uh, dosare pe care le știm foarte bine în lucru la nivelul uh, Parlamentului European, a Europei până la urmă, fie că este vorba de dosarul energia, fie că este vorba de dosarul privind emisiunile de dioxid de carbon, fie că este vorba de dosarul privind fondurile de coeziune în perspectiva anului două mii treisprezece două mii douăzeci subiecte nerezolvate în adevăratul sens al cuvântului. sigur astăzi suntem în faa unui pachet nou legat de criză pe care uniunea europeană ările membre ale uniunii europene doresc să le depăească. sigur uh, românia susine uh, cu putere tot acest pachet pe care uh, parlamentul european i Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene le vor supune uh, dezbaterii, dar, repet, este deosebit de important ca această comunicare între nivelul Parlamentului European și Parlamentele Naționale să se desfășoare așa cum, uh, cum ar trebui. Și încă o dată revin, credibilitatea punerii în aplicare la nivel european a acestor dosare este foarte importantă. Există pericolul ca într o criză cei care sunt bogai să devină mai bogai iar cei care sunt săraci să devină mai săraci. aceasta este o problemă la care factorii de decizie din plan european i naional ar trebui să se gândească. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sunteți, uh, ați fost membru al Parlamentului European și de aceea, pentru că nu s-a pus în mișcare um, cronometru. Acum are cuvântul domnul Harry Van Bommel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să continui ideea spusă de domnul Flao, care a spus că Comisia Europeană a fost foarte activă pentru a face mai echitabilă repartizarea veniturilor în Europa. Criza pare a fi acum un alibi pentru o mai mare coordonare economică. Totuși, aceasta nu conduce la o repartizare mai echitabilă a veniturilor sau o luptă eficientă împotriva șomajului. Și în anumite state membre, printre care și țările de jos, avem impresia că Europa și autoritățile naționale sunt gata să facă totul pentru a ajuta sectorul bancar sau industria automobilelor, susținând aceste sectoare prin banii contribuabilului, însă sunt mai puțin active în ceea ce privește nevoile cetățeanului. Acest scepticism al cetățenilor europeni este de înțeles, precum este de înțeles și teama de șomaj pentru viitor. De unde și trei întrebări pe care aș dori să le spun. Prima, oare n-ar trebui să facem în mod urgent o evoluare a nivelului politic neoliberal în Europa? Cea care pleacă, uh, ideea care pleacă de la liberalizarea piețelor, ce numim acum post-liberalism în țările de jos. O idee care distruge mii, mii de locuri de muncă. Apoi, nu vi se pare că Scepticismul cetățenilor va crește dacă lupta împotriva sărăciei și șomajului nu constituie o prioritate după depășirea crizei. În al treilea rând, dacă încrederea față de Uniunea Europeană scade, nu vi se pare, domnule președinte, că parlamentele naționale, la rândul lor, vor respinge cooperarea economică la nivel european și vor fi mai puțin solidare? iar consecința va fi o creștere a numărului de uh, dificultăți în domeniul financiar și uh, economic. Și sunt sigur că acestea vor conduce la o lovitură de grație pentru această Uniune Europeană care ar putea să fie un uh, port uh, uh, bun pentru toată lumea. O să închidem acum lista vorbitorilor și vă rog foarte mult să nu vorbiți mai mult decât trei minute. Are acum cuvântul doamna Ulrike Lunacek. President Mulțumesc, uh, domnule președinte, că fost um, membru al Parlamentului European. Sunt bucuroasă să-mi revăd o parte din colegi. Uh, aș dori să mă refer și la lipsa mm, președin... Uh, deputaților europeni din sală. Ar trebui ca în viitor acele comisii care tratează subiecte, aceleași subiecte să nu aibă loc în același timp, cum ar fi Comisia Econ. În ceea ce privește reunirile comune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, este o chestiune foarte importantă, mai ales în acest moment de criză. Noi am uh, solicitat o mai bună coordonare din partea de uh, Parlamentului European și un nivel mai înalt de control al bugetelor naționale, de exemplu. Și cred că uh, mulți dintre noastre voți fi de acord cu noi puterile de control și uh, verificare sunt importante pentru a evita astfel de crize în viitor. Sigur, există un nivel înalt de rezistență al parlamentelor naționale și guvernelor naționale împotriva acestei abordări, dar trebuie să găsim un, o abordare comună. Uh, și aceste întruniri între uh, Parlamentul European și cele naționale vor ajuta la o mai bună înțelegere uh, mutuală și să ne gândim că această criză este la un nivel ce depășește nivelul național. Parlamentul European făcut uh, propuneri mai puternice pentru uh, cooperare, pentru evitarea crizelor, dar problema este că la nivelul Consiliului aceste propuneri nu au fost luate în considerare în măsura în care noi ne-am fi dorit. Și aș dori să vă ascult și pe dumneavoastră, să știu care este opinia dumneavoastră, ce se întâmplă când uh, reprezentanții guverne guvernelor naționale se întorc acasă și spune, ei bine, n-am reușit să luăm această decizie la nivel european. Uh, unele dintre parlamentele naționale vin cu propuneri foarte puternice, de exemplu, uh, impozitul pe uh, tranzacții financiare. A existat o majoritate în favoarea acestei propuneri, dar totuși ea nu s-a transformat în legislație. Este important ca parlamentele naționale și Parlamentul European să colaboreze uh, pentru a merge către o coordonare și chiar armonizare a sistemului financiar, pentru că guvernele și bugetele naționale și bugetele, bugetul europene au nevoie de fonduri, e nevoie de investiții mai mari în sursele regenerabile de energie, care astfel ar crea locuri de muncă. Acesta ar fi unul dintre răspunsul la provocările oferite de criză. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Alberto Costa, adunarea națională din Portugalia. Aș dori să pun o întrebare. Știți uh, cum se aplică regulamentul. În primul rând, adresați o întrebare doamnei Lunacek, dacă dorește să accepte asta. Deci, doamna Lunacek, acceptați această întrebare? Aveți 30 de secunde pentru a formula întrebarea și apoi 30 de secunde pentru între răspuns. Întrebare. Er ehm, mulțumesc. V-ați referit la Nivelul de înțelegere care este necesar între statele membre asupra uh, nevoii de un nivel mai înalt de control asupra uh, bugetelor naționale dar vor, uh, va exista un nivel mai, mai scăzut de înțelegere uh, în privința acestor intervenții. Da, dar cred că toți suntem de acord că una dintre problemele uh, legate de criză în Uniunea Europeană și în întreaga lume a fost legată de uh, piața comună. Uh, mulți folosim o monedă comună, dar totuși lipsa de control asupra bugetelor naționale a condus la criza din Grecia și lipsa de Uh, informații relevante și reale uh, în privința situației uh, statului. Și atunci, sigur, există un nivel de um, implicare, dar sunt multe chestiuni pe care trebuie să le discutăm. Avem o Uniune Europeană cu standarde comune și o piață comună și ar, și deci ar trebui să aplicăm aceste aspecte, acest lucru și altor aspecte. Deci Alberto Costa, Portugalia. Obrigado, presidente. A ideia de fazer da crise uma oportunidade para avançar no domínio da governação económica é uma idee bem... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne gândim la ce se vom face după această criză pentru a putea evolua în guvernanța economică, este foarte bine. De aceea trebuie să evităm ca reformele acestea să nu fie cumva uh, îngreunată um, îngreunate de mesaje confuze. Mă gândesc la niște aspecte ale realității politice europene. În primul rând, escaladarea sancțiunilor, ideea că de a impune sancțiuni mai mari și mai severe ca răspuns la criză este negativă. Uh, și, de asemenea, subminează încrederea este și are și o acțiune perversă, pentru că noi știm cu toții că există deja sancțiuni, există reguli care nu se votează la Consiliu în momentul în care nu convine acest lucru. Semestrul european este o idee foarte pozitivă pentru că duce la coordonarea economică și la întărirea ei, însă trebuie ca, particip, ca parlamentele naționale să participe de la început, așa cum s-am spus, și să nu fim consultați doar în al doilea semestru, în momentul în care trebuie să dezbatem elementele de conținut și parametrii hotărâți deja în primul semestru, în semestrul european. În al treilea rând, integritatea procesului legislativ european este necesară clar ca acest proces să aibă un conținut democratic și deschis, iar conținutul său să nu fie anticipat, să nu fie predefinit Adică, dacă discutăm despre tratatul de la Lisabona și discutăm acest lucru acum. Asta s-a întâmplat cu propunerile făcute de grupul de inițiativă. Toate aceste propuneri trebuie să fie prezentate dinainte și să nu fie, se repete lucrul acesta în alte procese. Și în ultimul rând, revizuirea tratatului. De, a intrat de puțină vreme în vigoare, așa încât, evident, uh, Uh, trebuie să, dacă vrem să le spunem ceva uh, cetățenilor europeni, ei bine, vrem să le dăm o veste bună sau parlamentele naționale să participe încă din etapa de pregătire la această revizuire, pentru că altfel n-ar niciun sens. Uh, ne vom uh, lovi de problemele cu care ne-am, uh, de care ne-am lovit când s-a pus problema tratatului constituțional. Deci aceste amendamente trebuie să fie limitate numai la situațiile economice, iar acest lucru nu înseamnă o revizuire simplificată pentru că nu așa se spune în tratat. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor, stimați colegi. În primul rând, mă bucur că pot să mă adresez dumneavoastră la această reuniune. S-a spus că nu sunt prezenți foarte mulți eurodeputați. Uh, aș propune ca în viitor uh, fiecare grup politic să convină un anumit număr de eurodeputați, pentru că este o mare bucurie să ne întâlnim cu reprezentanții parlamentelor naționale. Uh, foarte mulți economiști, specialiști, toți aceștia uh, nu ne vor scoate din criza financiară. Uh, ei propun doar măsuri temporare. În raportul Monti se spune că există o, o diferență între ceea ce propun sistemele educaționale din Europa și necesitățile de pe piața de muncă putem să vedem în mod clar că există uh, ceva care nu este în ordine cu sistemul educațional, dacă rezultatul uh, acestui sistem nu este potrivit cu piața de muncă. În raportul Monti se arată că există profiluri necesare în economia europeană, însă uh, care nu există în momentul actual. Eu aș propune ca în primul rând să efectuăm o reformă a sistemului educațional în statele membre la nivel gimnazial, cât și al educației profesionale, uh, cât și prin procesul de la Bolonia. Procesele de la Copenhaga și de la Bolonia trebuie să fie consolidate uh, dacă vrem ca uh, economia europeană să primească profesioniștii de care are nevoie. Mulțumesc, ne pare rău, lista oratorilor este închis pentru că altfel nu-l vom mai asculta pe domnul Juie și pe toți ne interesează acest lucru. Altfel nu putem să organizăm grupurile de lucru, deci vă rog să nu mai cereți să luați cuvântul, deoarece lista este închisă după domnul Kreiner. Și are acum cuvântul domnul Sercic din partea Senatului Cehiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați organizat această întâlnire extrem de importantă, care este unică. Nu poate fi înlocuită de niciun alt forum, nici COSAC. Nu putem purta asemenea discuții la acolo. Aceste întâlniri parlamentare comune sunt singurul for uh, unde putem discuta chiar înainte de criză discutăm, discutam despre competitivitatea Uniunii Europene în raport cu restul lumii. Și acum, după criză, discuția s-a concretizat și a devenit mai urgentă. Și pentru a fi ironic, aș putea spune că aproape că am avut nevoie de criză pentru a ajunge la acest nivel. Cred că Uniunea Europeană s-a comportat bine în criză, după cum a menționat domnul Juie. A luat un pas foarte important împotriva protecționismului, s-a manifestat o reală solidaritate și am reușit să depășim momentele dificile. Domnul Juie era secretar de stat în acel moment și doresc să îi mulțumesc personal pentru măsurile luate. Vedem acum că anumite state preferă să își protejeze piața internă, altele preferă uh, o reglementare mai intens, intensă, însă m-ar interesa care este direcția discuțiilor în Parlamentul European. Da, cum veți putea să uh, reconciliați cele două trenduri? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cristof Careș de la Adunarea Națională a Franței, fire domnule președinte. Iau cuvântul după colegii mei care v-au spus lucruri foarte importante și probabil că aș putea să aduc completări. Mai întâi, în ceea ce privește titlul acestei reuniuni, dincolo de criză, care sunt provocările pentru Europa? În realitate, Europa sau oricum multe țări europene se află în continuare în criză. N-am ieșit încă din această criză. Iar perspectivele uh, privind ieșirea din criză sunt mai degrabă sumbre. Chiar dacă s-a spus că Europa a reușit să facă tot ce a putut pentru a evita o situație cât mai proastă, încă nu s-au terminat lucrurile. Aș vrea să insist asupra două aspecte. În primul rând, cred că trebuie să avem grijă că anumite politici de ajustare bugetară, care sunt extrem de necesare, să nu aibă consecințe în ceea ce privește dezvoltarea sau uh, relansarea economică în anumite țări, trebuie deci uh, supravegheată acțiunea acestor politici în multe dintre țările europene, unde există o cerere care permite să ne gândim la perspective pozitive legate de relansarea economică. Al doilea element, cred că trebuie neapărat să avem o politică de investiții care să continue să existe la nivel european, poate oarecum simplificată, întrucât riscul în acest context este că tocmai aceste politici de investiții care permit pregătirea viitorului riscă să fie sacrificate în contextul politicii de ajustare bugetară și în acest domeniu trebuie ca la nivel european să existe inițiative uh, care să fie luate. Perspectivele actualmente sunt destul de sumbre. Bugetul european s-a spus deja, riscă uh, să uh, fie și el diminuat ca în toate celelalte țări din Europa observăm uh, discuțiile care au avut loc la ultimul Consiliu European în această direcție. Pe de altă parte, nu mai există strategia 2020, uh, este o strategie fără finanțare și în acest domeniu trebuie neapărat să găsim mijloace pentru a face investiții, fie că vorbim despre mutualizarea politicilor, uh, naționale de investiții ar fi un lucru foarte bun, însă oare n-ar trebui să facem mai mult, să ne gândim, de exemplu, la un program intraeuropean care să permită finanțarea unor investiții sau unor politici pentru viitor? Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Manfred Zöllner de la Bundestagul German ob wir die Krise schon überwunden haben. Nu știu dacă vom depăși sau nu criza, dar putem fi siguri că putem face tot ceea ce putem pentru ca criza să nu se repete, pentru că dacă ne vom confrunta cu o nouă criză, trebuie să avem mijloacele de a ne apăra. Și dacă ne uităm la concluziile pe care le-am putut atinge până acum, trebuie să salutăm Parlamentul European, pentru că mi se pare că Parlamentul European a reacționat corespunzător, a uh, luat măsurile bune și concluziile bune. Mă gândesc la pachetul de supraveghere financiară. Parlamentul European a avut o activitate uh, excepțională și este păcat că atât de puțini europarlamentari participă la întâlnirea noastră. Ar fi fost uh, foarte bine să ne angajăm într-un dialog mai aprofundat pe aceste probleme. Cu privire la concluziile noastre, eu aș pune întrebarea cine trebuie să plătească pentru criză. În, până acum, cetățenii și angajații au plătit. Însă există un instrument care ar putea asigura ca cei care au provocat criza să plătească și anume, și anume taxa pe tranzacțiile financiare. Această taxă este absolut esențială cu toții plătim TVA pe orice fel de produs. Orice, toate produsele ex, exceptate sunt cele financiare. De aceea, o taxă pe produsele financiare ne-ar permite să avem a, fonduri suplimentare cu care să finanțăm costurile unei eventuale crize. Pe lângă acest lucru, acest lucru ar putea duce și la o răcire a piețelor financiare, la o decelerare uh, și uh, la o evitare a operațiunilor de speculă care au, ajuns, care au dus la criză. În Germania există o susținere foarte mare pentru taxa pe tranzacții financiare și cred că această taxă ar trebui introdusă cel puțin la nivel regional ar putea fi posibilă la nivel european sau în zona euro. Eu aș susține o asemenea măsură. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am participat la diverse întâlniri comune a Parlamentului European cu Parlamentul Parlamentele Naționale și niciodată participarea parlamentelor, Parlamentului European nu a fost mai bună. Uh, noi, cei de la Parlamentele Naționale, reușim să venim mai până aici la Bruxelles. Eu sugerez uh, să schimbăm alocarea timpului de vorbire, să nu existe o proporție de 2 la 1 în favoarea parlamentarilor naționale, ci de 5 la 1. În ceea ce privește impozitele și armonizarea impozitării, în mod clar că impozitele mai scăzute într-un stat european pot să ducă la o creștere a venitului la buget pe termen scurt, însă pe termen lung aceasta nu este o măsură eficientă, pentru că dacă statele membre intră într-o concurență de a, a impozitelor, acest lucru nu ajută pe nimeni. S-a vorbit aici despre o, un nivel minim al impozitării sau armonizarea uh, impozitelor corporatiste. Trebuie să existe un nivel minim de impozitare pentru că altfel uh, Uh, susținem concurența fiscală între state, ceea ce va duce la probleme la nivel european. În momentul actual, impozitele corporatiste sunt atât de complexe încât nu ne putem imagina cum le putem armoniza la nivelul, în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, dacă există obiecții majore la nivelul Uniunii Europene, atunci uh, zona euro ar trebui să introducă taxa respectivă, pentru că pe toți ne preocupă cine va plăti pentru criză uh, și nu vrem ca pensionarii să fie cei care trebuie să plătească. Băncile care au profitat în urma Uh, pachetelor de susținere nu uh, au uh, dat înapoi nimic. De ce impozităm laptele și nu impozităm acțiunile? Vă mulțumesc. Mulțumesc ultimul intervenient, domnul Daniel Fraschel, Adunarea Națională a Franței. Domnule președinte, dragi colegi, sunt fericit că mă aflu printre dumneavoastră. Mă scuzați? Există un carton albastru care a fost ridicat? Vă rog, se vede un cartonaș albastru, vă rog să vă prezentați și să-l întrebăm pe domnul Kreiner dacă dorește să accepte întrebarea dumneavoastră. Ioran Peterson, Domnul Kreiner, acceptați să răspundeți la această întrebare? Da. Transaktionsskatter på finansiella eh, eh, transaktioner. Taxa pe tranzacțiile financiare, pe impozitul pe tranzacțiile financiare. Ce țări au introdus deja acest impozit? Există deja țări care să fi introdus acest impozit? După cum știți, în anii 80 am încercat să introducem o asemenea impozit. Uh, a existat uh, vreun an și apoi uh, s-a uitat. Iată ce succes a avut. Da, știu că Suedia avea o asemenea taxă pe operațiunile bursiere, care n-a durat decât un an, dar dacă uh, Uh, face o țară acest lucru, atunci uh, operațiunile bursiere se mută în altă țară, nu în Danemarca sau în alte țări unde există tranzacții bursiere puternice. Și dacă țările respective nu fac acest lucru și ele, trebuie să facem în așa fel încât marile țări să fie implicate și majoritatea țărilor să fie implicate în această politică a impozitării tranzacțiilor financiare și experiența Suediei ne poate fi de folos ca această experiență să fie un succes. Și acum îi dau cuvântul domnului Fasquel, trei minute. Domnule președinte, dragi colegi, îl reprezint pe președintele Ulie de la Comisia Problemelor Economice din Adunarea Națională. Sunt uh, bucuros că am revăzut aici pe colegii și prietenii mei din cadrul Adunării Naționale cu care am colaborat. Cred că există un consens pentru a spune că avem nevoie de mai multă Europa, iar provocările care se pun în fața noastră sunt atât economice cât și politice provocări economice pe plan intern. Cred că astăzi piața internă uh, nu e ceva terminat. Există încă inegalități foarte mari, uh, există inegalități pe plan fiscal și social. De aceea trebuie să facem progrese pe calea armonizării între diferitele legislații dacă dorim ca întreprinderile, companiile noastre să fie plasate într într-o concurență roia, loială. De asemenea, trebuie să răspundem provocării economice, a prezenței Europei pe plan internațional. Nu este o Europa liber schimbistă, întotdeauna ea a avut grijă de interesele sale pe scena internațională, mai ales în cadrul GATT sau în cadrul OMC. Însă mi se pare important ca și pe viitor, în negocierile internaționale, Europa să aibă cel puțin o singură voce într-o primă etapă, uh, să nu se poată vorbi despre o divizare între țările din Europa care își apără în mod egoist propriile poziții în negocieri, cum ar fi cele cu China, de exemplu. Europa trebuie să-și uh, apere propriile interese ale tuturor țărilor. Există uh, astăzi uh, o idee care pare a se impune, aceea a reciprocității în negocierile comerciale cu celelalte țări din lume. Apoi o altă provocare politică. Uh, observăm că există un sistem instituțional care s-a ameliorat cu ajutorul tratatului de la Lisabona. Trebuie să facem și mai mult și mai bine. Acest tratat de la Lisabona nu va fi suficient. Este în continuare eh, destul de complicat. Cum să le spunem eh, cetățenilor noștri că Europa nu este suficient de prezentă pe scena mondială. Am putea să ne punem în continuare întrebarea ce număr de telefon pentru Europa. Deci Europa are nevoie de mai multă vizibilitate, de o prezență mai clară pe scena internațională și de asemenea trebuie ca în cadrul Uniunii Europene piața comună, piața internă să fie bine condusă, clar condusă. Nu pot decât să aprob inițiativa luată de Franța și de Germania de a propune un, o guvernare economică la nivel european. Este indispensabil, observăm acest lucru atât în domeniul politic cât și cel economic. Unul fără celălalt practic nici nu pot exista, după cum a explicat-o foarte clar și Schumann în declarațiile pe care le-a făcut în anii 50. Avem nevoie deci de mai multă Europa pe plan economic, dar și pe plan politic. Mulțumesc! Mulțumesc că am încheiat lista oratorilor. Am depășit puțin timpul, dar acum o să-i dăm cuvântul colegului nostru, domnul Joie, ca să răspundă la intervențiile auzite. Vă mulțumim pentru contribuția de astăzi și vreau să vă aduc un omagiu pentru activitatea dumneavoastră din timpul celor șase luni de președinție franceză. Am uh, lucrat cu dumneavoastră aproape în fiecare zi și ați depus un efort imens. Uh, imens. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru complimentele dumneavoastră. Nu știu dacă le merit, dar vreau să vă mulțumesc foarte mult Voi încerca să răspund uh, grupat intervențiilor pe care le-am auzit și voi lăsa unele dintre ele în seama domnului Martinez. Mă voi, eu nu pot să răspund la chestiunile referitoare la funcționarea Parlamentului European, așa că voi evita să mă refer la aceste lucruri. Nu voi intra în aceste chestiuni. Aș dori să fac trei observații esențiale față de ce s-a spus. Mulți dintre dumneavoastră și mă bucur că acest lucru s-a făcut la o reuniune între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, au adus în discuție problema mijloacelor uh, și bugetelor. Nu-mi fac iluzii. Cred că trebuie să existe un dialog între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pe această temă. Traversăm o criză a încrederii și nu trebuie să avem impresia că putem face la nivel european niște lucruri pe care nu avem posibilitatea să le facem în totalitate cu responsabilitate. Și dacă nu avem mijloacele necesare și dacă avem de făcut audituri sau economii, trebuie să le facem. Trebuie să fim transparenți apropo de cetățeanul european. Nimic nu ne împiedică să punem de acord ce se face la nivel comunitar al bugetului european și ce se întâmplă la nivelul național, nu? Reciprocitatea mijloacelor europene. Și aici partenerii și piețele vor vedea care este strategia financiară. Mă voi referi la cele spuse de domnul Careș, care spunea că nu e nimic mai rău decât să avem niște strategii fără finanțare. Piețele au instrumente foarte complicate, uneori chiar prea complicate și după părerea noastră, lucrurile sunt destul de simple. Dacă vrem o strategie, strategia trebuie finanțată, nu? Nu, dacă spui astăzi nu există nicio diferență între instituțiile europene în privința strategiilor și finanțărilor și ceea ce trebuie făcut de către alți agenți, de către alți operatori. A doua observație. Trebuie să știm, și îmi cer scuze că spun acest lucru aici, trebuie să știm să ascultăm piețele. Sunt o serie întreagă de chestiuni pertinente care vin dinspre piețe. Piețele pun întrebări pertinente și după părerea mea există două tipuri de întrebări pe care le-a spus și dumneavoastră, dar pe care și le pun și piețele. Uh, în primul rând, ar, potrivirea dintre termen scurt și termen mediu, creștere, durabilitate, sigur, trebuie făcut acest lucru prin strategia 2020, dar trebuie să răspundem de asemenea și la ce înseamnă mizele pe termen scurt problema adaptării monetare, problema guvernanței zonei euro. Trebuie să știm dacă eu știu, tratamentul anumitor datorii suverane față de măsurile de adaptare și față de ceea ce există pe, în plan monetar sunt coerente sau răspunsurile legate de întrebările privind transparența bancară sau modul în care sunt tratate la bănci și datoriile suverante. Sunt chestiuni pe termen scurt la care trebuie să găsim un răspuns. Acest lucru trebuie să se vadă în răspunsurile date piețelor pe termen scurt și strategia pe termen mediu s-a adus în discuție și această problemă. Tre trebuie să știm dacă Uniunea Europeană dorește să se angajeze spre o politică mai clară fie la nivelul împrumuturilor comunitare sau gestiunii datoriilor europene sau dacă nu dorește să facă acest lucru. Nu, sau ne punem problema integrării fiscale sau a concurenței fiscale. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la această chestiune. Sunt întrebări pe care și le pun piețele și partenerii europeni. Deci această uh, problemă a armonizării reacțiilor pe termen scurt și pe termen mediu este o problemă importantă și uh, unii dintre vorbitori sau domnul Van Bommel accentuat această chestiune. S-au referit la combinația dintre politicile de adaptare și politicile de creștere nu trebuie să ne gândim că întotdeauna se cere mai multă rigoare. Trebuie să ne punem problema care este strategia care trebuie urmată, care este echilibrul între susținerea economică și ceea ce trebuie să se facă pe termen mediu, adică adaptarea financiară. Și aici trebuie să existe o reacție financiară care să fie clară în, apropo de așteptările investitorilor și nu este cea mai mică dificultate, așa încât sunt de acord cu cele spuse de domnul Zolmer ca și de alții. Europa a trecut aproape de criză, dar nu a ieșit în totalitate din criză. Drumul are să fie greu și trebuie să evităm să cădem din nou în situația de criză. Deci se pune problema reacției coordonate definite apropo de uh, armonizarea creșterii și adaptării financiare. Deci nu trebuie să dăm la o parte întrebările puse de piețe. Și urmează a treia observație, trebuie să ascultăm, dar trebuie să știm să supraveghem, să sancționăm uh, și uneori să luptăm împotriva nebuniei piețelor, ca să răspund la cele spuse de alți vorbitori, domnul Kreiner, domnul Zolmer. Mă gândesc și eu că în acest domeniu trebuie să facem o evaluare a politicilor neoliberale care s-au desfășurat pe piețe nu trebuie să ne fie frică să luptăm împotriva volatilității excesive, a opacității unor piețe și Europa trebuie să aibă o politică fermă în această privință. Deci pentru a răci puțin atmosfera trebuie să ne gândim foarte bine la această taxă pe tranzacțiile financiare, care sunt modalitățile tehnice de a o face. Se poate face și este de dorit în anumite cazuri. Și cei care spun da, dacă nu o facem la nivel european, ba da, o vom face la nivel european, ar trebui să dăm un exemplu din acest punct de vedere. Ar fi mai bine să existe la nivel internațional, dar Europa nu trebuie să renunțe la această idee. Poate împreună cu alt partener ar putea să vedem dacă nu putem să punem uh, la punct anumite tehnologii la nivel internațional, nu? pentru că în felul acesta piața ar uh, scăpa cumva de, de anumite probleme. Și în felul acesta s-ar mai calma și excesele pieței. Deci Europa are datoria să se afirme, nu este la fel organizată ca Statele Unite, nu se confruntă cu aceleași probleme, deci uh, modalitățile trebuie să fie oarecum diferite față de un număr de parteneri și s-au făcut și o serie de observații, domnul Faschel printre alții, trebuie să ne gândim la o mai bună reprezentare și coordonare a Europei pe scena internațională. Sunt optimist, există răspunsuri europene pe termen scurt și în interiorul Europei, ceea ce s-a văzut în ultimii doi ani. Dar există uneori viziuni diferite apropo de reprezentarea noastră în lumea din afară. Și aici s-au înregistrat oarecare progrese. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus un lucru cu care aș dori să închei, și anume, știm că Europa este că avem nevoie de mai multă organizare de tip european. Mulți au spus acest lucru. Trebuie să existe mai multă solidaritate între noi față de cei care sunt victimele cele mai mari ale crizei economice și financiare. Dar nu trebuie să ne amăgim, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să existe solidaritate, dar și înțelegere și înțelegerea opiniei publice. Acțiunea europeană trebuie să fie clară la nivelul opiniei publice. Sigur că solidaritatea s-a întărit în ultimii doi ani, însă nu se traduce în încrederea sporită în instituțiile europene. Deci aceasta este provocarea pe care trebuie să o depășească Europa în perioada aceasta grea care urmează. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Joie, pentru contribuția dumneavoastră. Fără îndoială, cele spuse de dumneavoastră va fi discutat și în grupurile de lucru care urmează. Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Să vedem, stimați colegi, din acest moment ne vom împărți în trei grupuri de lucru. Primul grup de lucru care se numește ce tip de creștere și ce tip de uh, locuri de muncă pentru mâine se va uh, își avea ședința chiar în această sală. Domnul Miguel Portas, colegul meu eurodeputat, va fi președinte împreună cu doamna Maria Arena, membra a Parlamentului, a Senatului Belgian. Și raportorul va fi domnul Bruno Tuibens, care este de asemenea parlamentar belgian Doamna Arena este din Senat și domnul Tuibens este din Camera Reprezentanților Belgiene. Acest grup de lucru își va avea reuniunea chiar în hemiciclu. E mai comod pentru cei care participă aici. Grupul de lucru doi. Ce tip de guvernanță economică? Acesta este subiectul uh, grupului va avea reuniunea în sala 3C050 la etajul al treilea chiar în această clădire. O să vedeți dumneavoastră unde se găsește sala. Președintele este domnul Herman de Croo din Camera Reprezentanților Belgiene. Și și raportarea va fi doamna Pervanș Beres, parlamentar european al treilea grup, cum poate fi realizată piața internă în totalitatea ei. Reuniunea este în sala 1A002 la primul etaj din această clădire. Copreședinții sunt domnul Mă scuzați, pe domnul De Cro uh, uh, va fi însoțit de domnul Jean-Paul Gozes din partea Parlamentului European la grupul 2, la grupul 3, cum spuneam în sala 1A002, la etajul 1. Copreședinții vor fi domnul Malcolm Harbour din partea Parlamentului European și domnul Laios Mile de la din partea Parlamentului Maghiar și raportorul va fi domnul Jordi Villajoana care este membru al Senatului eh, spaniol. Mai am de făcut câteva comentarii scurte. Cum știți, eh, e ușor să ajungeți uh, la sălile unde au loc aceste reuniuni, pentru că sunt uh, indicatoare. În orice caz, vreau să vă reamintesc că aceste grupuri de lucru trebuie să-și termin activitatea la ora 19. Raportorii celor trei grupuri sunt rugați să-și prezinte rapoartele de preferință în scris și în engleză sau franceză pentru reuniunea de mâine de dimineață pentru a putea fi distribuite participanților. Și vreau să vă mai fac un anunț că la ora 19 și 15, adică la 7 și un sfert, va avea loc un cocktail și o cină voi avea onoarea de a fi președintele acestei reuniuni ca reprezentant al președintelui Buzek. Va avea loc în spațiul numit Yehudi Menuhin, care se află în această clădire la etajul întâi. Oricum, toate aceste informații sunt uh, înscrise în documentele pe care le-ați primit dumneavoastră și în orice caz doresc să vă mulțumesc foarte mult, să-i mulțumesc colegului de Cro și pentru faptul că a fost alături de mine. Deci vă rog, invit grupurile de lucru la lucru, iar apoi vom lua împreună cina într-o companie foarte interesantă. Vă mulțumim cu toții, ne vedem diseară la cină și mâine dimineață. Vă rog.